Kolleginnen und Kollegen, ich bitte. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Gibt es zur Tagesordnung Veränderungswünsche? Ne vom începe reuniunea noastră. Aș vrea să știu dacă cineva dorește să uh, modifice ordinea de zi, nu? Mulțumesc. Bun. Trecem atunci imediat la punctul 3 de pe ordinea de zi. O mare plăcere să avem astăzi cu noi o delegație de oaspeți din partea Consiliului de Cooperare al Golfului. doresc să urez bun venit unei delegații conduse de excelența sa Abdullah bin Mohamed al Sheikh. un membru al Consiliului Shura din Arabia Saudită. Și de asemenea îi urez bun venit domnului Khalid Ben Halal El Mawali din Oman, președintele uh, adunării reprezentanților din Oman. Ei sunt, uh, uh, înlocuit, sunt însoțiți de 12 membri din parlamentele țărilor Uh, arabe. Am avut un raport al colegului nostru în legătură cu consolidarea relațiilor dintre Parlamentul European și reprezentanții țărilor Golfului. Vizita actuală a acestei delegații, precum și vizitele precedente, arată interesul față de aceste relații. Pe viitor, dialogul nostru se va consolida, vom acoperi o serie de domenii noi, cum ar fi educația, științele, tehnologia, mediile de, mijloacele de comunicare. Domnul Abdullah bin Mohamed al Sheikh și uh, colegii săi ne vor vorbi despre perspectivele ca acest Consiliu de Cooperare al Golfului să devină un fel de uniune a golfului. Cel puțin așa s-a luat o hotărâre în decembrie anul trecut. Doamna Angelica Nibler este președinta delegației uh, Parla a Parlamentului European pentru țările din Golf. Dumnezeu va lua de asemenea cuvântul și sperăm de asemenea să putem discuta cu toți în legătură cu chestiuni care uh, sunt de foarte mare actualitate. E vorba de dezbaterea unor chestiuni culturale și religioase. Personal, că în ceea ce privește chestiunile religioase și ceea ce s-a întâmplat în ultima vreme, drept o minoritate a fost la originea acelui film care a cauzat atâtea revolte în lumea arabă. Eu cred că, bineînțeles, acțiunea lor a fost nejustificată, dar și reacția, după părerea mea, din partea unei anumite părți a populației arabe a fost nejustificată. Vă dau cuvântul acum, domnule Abdullah bin Mohamed al-Sheikh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله Mulțumesc. În numele lui Dumnezeu misericordios, domnule Elmar Brock, președinte al Comisiei AFET, stimată doamnă Nibler, președinta delegației pentru relațiile cu peninsula arabică, doamnelor și domnilor, membrii ai Parlamentului European, stimați participanți, Aș vrea să vă salut. O fac în nume personal și în numele colegului meu, președintele Consiliului Consultativ din Oman, domnul Al Mawali. Vă salut de asemenea și în numele colegilor mei, care sunt președinți din diferitele parlamente care fac parte din Consiliul de Cooperare al Golfului. Am fost aleși să conducem această delegație care a venit în Parlamentul European pentru a vă întâlni. Țin de asemenea să vă salut în numele membrilor delegației noastre care reprezintă diferite parlamente. Consiliul Consultativ din Oman, Consiliul Național Federal din Emiratele Arabe Unite și Consiliul Reprezentanților din Bahrain, precum și Consiliul Consultativ din Qatar și Adunarea uh, Națională din Kuwait. Țin să vă salut, deoarece dumneavoastră, membrii Parlamentului European, ne sunteți prieteni. Pentru noi, Uniunea Europeană e un model, tem de urmat. Uniunea Europeană e un simbol al reușitei unui bloc regional. E un simbol al unei bune cooperări regionale bazate pe prietenie și pe uh, parteneriate. Noi, în cadrul Consiliului de Cooperare al Golfului, sperăm uh, să avem o unitate mai mare în cadrul uh, structurii noastre. Noi avem două modele comune, Uniunea Europeană și Consiliul de Cooperare al Golfului. Avem baze politice, economice, uh, solide, avem un patrimoniu cultural foarte bogat care ne permite colaborarea în mai multe domenii. Doamnelor și domnilor, reprezentăm o delegație comună a, Parlamentului, a parlamentelor din cadrul Consiliului de Cooperare al Golfului. În țările noastre, parlamentele joacă un rol eh, important un rol în ceea ce privește crearea de legislație, de control al guvernului și de revizire a tuturor sistemelor, atât politic cât și executiv. Parlamentele noastre sunt la originea reformelor din societatea noastră pentru a progresa. Parlamentele noastre reprezintă, de asemenea, îi reprezintă de asemenea pe cetățenii noștri în diferitele foruri internaționale. Doamnelor și domnilor, relațiile interparlamentare reprezintă un element important pentru consolidarea parteneriatelor noastre. Prin aceste relații interparlamentare, avem contacte prielnice, avem ocazia de a face un schimb de opinii și de experiențe. Stimați participanți, e clar că pe toți ne îngrijorează criza din Siria. Acolo continuă crimele împotriva umanității. De aceea, cu toții, ar trebui să facem eforturi împreună pentru a găsi o soluție la această criză și pentru a pune în aplicare rezoluțiile Organizației Națiunilor Unite. Ar trebui de asemenea să cooperăm cu emisarii ONU și emisarii Ligii Arabe pentru a soluționa dată pentru totdeauna această problemă atât de spinoasă. Țările din întreaga lume ar trebui să se alieze pentru a pune capăt proliferării armelor nucleare. Acesta este încă un domeniu de cooperare um, între noi și Uniunea Europeană. Referitor la conflictul dintre Palestina și Israel, Consiliul nostru este de părere că stagnarea acestui proces de pace contravine intereselor noastre comune. Iar Uniunea Europeană ar trebui să facă tot posibilul pentru reluarea negocierilor de pace. Noi, țările din Golf, avem anumite probleme care uh, stau în calea dezvoltării, însă credem că există anumite țări care încearcă să se amestece în treburile noastre interne refuzăm această ingerență și vă spunem că avem nevoie de ajutor moral, de ajutor cultural pentru a pune capăt tentativelor de destabilizare din societățile noastre. În Emirate există insule care au fost ocupate și se fac eforturi uh, continue pentru a soluționa acest conflict. Asta prin colaborarea cu o serie de țări vizate. Deci, pentru noi există mai multe uh, probleme extrem de dificile și sperăm ca Parlamentul European să înțeleagă în ce situație ne aflăm. Principalul nostru scop este să colaborăm cu dumneavoastră și să deschidem mai multe canale de dialog. Nu există o agendă anume de cooperare. E important să cooperăm indiferent de domeniu. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, și pacea Domnului fie cu dumneavoastră. Vă mulțumim, domnule președinte, pentru observațiile dumneavoastră. Îi dau acum cuvântul doamnei Nibler, președinta delegației noastre. Iată, Herr Kollege, lieber Elmar Brok, ähm, Mulțumesc, în primul rând, eh, domnului Elmar Brock, colegul meu. Eh, de asemenea, îi mulțumesc excelenței sale, domnul Al-Sheikh, și colegilor din Consiliul pentru Cooperare a Statelor din Golf, stimați domni. Mă, mă bucur foarte mult în numele delegației noastre să vă urez bun venit la Parlamentul European. Mă bucur că ați ajuns cu bine și îmi doresc să continuăm astăzi dialogul nostru care a început și uh, la o serie de reuniuni din trecut. Câțiva dintre colegii noștri din Parlamentul European au participat la o serie de reuniuni interparlamentare și întotdeauna este o mare plăcere să ne întâlnim. Noi, la Uniunea Europeană, după cum am spus și în trecut, ne dorim foarte mult să susținem parteneriatul strategic între Uniunea Europeană și Consiliul pentru Cooperare din Gol- Golf. Schimburile noastre, noastre sper că vor deveni mai strategice și mai dinamice decât sunt în momentul actual. Vrem să intensificăm cooperarea, să căutăm uh, părțile comune și interesele pe care le avem în comun. Trebuie să punem accentul pe aceste lucruri. Uh, menționez doar un exemplu. La întâlnirea de ieri a delegației, am avut ocazia să uh, purtăm un schimb de opinii în legătură cu situația din Yemen. A fost foarte interesant să auzim despre situația politică din uh, procesul de tranziție care are loc acolo. De asemenea, am auzit despre situația umanitară și uh, aș dori să-mi exprim respectul și să vă mulțumesc pentru angajamentul dumneavoastră și pentru Consiliul Golfului, pentru că au încercat să găsească, ați încercat să găsiți o cale către stabilitate, pace și prosperitate pentru Yemen, ca și domnul Brock și ceilalți colegi. M-a interesat să aud de la dumneavoastră o evaluare a ultimelor uh, fapte care s-au întâmplat în Orientul Mijlociu. Noi la Parlamentul European întotdeauna dorim să susținem orice eforturi care să uh, ducă la încheierea acordului de liber schimb pe care am lucrat foarte mult de ani de zile și sper că în următoarele luni vom putea înregistra progrese importante pentru a avea o cooperare și mai strânsă. Așadar, vă mulțumesc pentru această ocazie de a schimba opinii cu dumneavoastră acum. Mulțumesc. Începem atunci dezbaterea chiar acum pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție. Fiecare vorbitor va avea la dispoziția sa două minute maxim și începem cu domnul Cutun. Domnul Pöttering. Mulțumesc, domnule președinte. Nu mă așteptam să primesc cuvântul atât de rapid. Mulțumesc. Un comentariu și o întrebare pentru domnul Mohamed El Sheikh. Sper că veți înțelege când vă spun că în viața mea politică întotdeauna am fost uh, angajat pentru un dialog cu lumea arabă și islamică, când am fost liderul PPE-ului și când am fost președinte al Parlamentului European. Am vizitat multe state arabe în acest context și sunt președintele Fundației Konrad Adenauer din Germania. Aș pune o întrebare reprezentanților din Emiratele Arabe Unite. La Abu Dhabi am avut un birou reprezentativ însă a trebuit să îl închidem. Este regretabil. Uh, vrem să purtăm un dialog, nu vrem uh, să intervenim în uh, afacerile dumneavoastră interne, așa încât aș dori să mă adresez membrilor din Emiratele Arabe Unite pentru a găsi o modalitate de a deschide din nou biroul Fundației Conrad Adenauer de acolo pentru a putea purta un dialog și pentru a putea reprezenta interesele noastre acolo ca și în alte părți ale lumii. Thank you. Doamna Gomes, mulțumesc. Bun venit domnului Ibn Mohamed al Sheikh. Am o întrebare pentru dumneavoastră. V-ați referit la nevoia de a avea o zonă um, de non-proliferare nucleară în zona dumneavoastră. Da, știm că există programul din Iran. Uh, ar vrea să vă întreb care este impactul existenței acestui program asupra membrilor Consiliului de Cooperare al Golfului. Cum percepeți dumneavoastră evenimentele recente din Iran? De asemenea, știm, am auzit asta deja cu 10 ani în Indonezia, că unul din membrii dumneavoastră, Arabia Saudită, finanța activ uh, unele din elementele cele mai radicale care au dus la înființarea ramurii indoneziene Al-Qaeda. Mai Islamia, cei care au fost în uh, spatele atentatului din Bali. Am auzit că același lucru se întâmplă și în alte părți din lume. Am auzit de asemenea de dezvoltarea unei forme foarte virulente a salafismului. Uh, știm și de uciderea ambasadorului american din Yemen recent și de asemenea în Siria, în Libia, mă scuzați. În Siria, de asemenea, uh, se pare că există o implicare. Deci ați putea să ne explicați ce credeți în legătură cu ce se întâmplă? Și în ultimul rând, ar vrea să vă pun o întrebare în legătură cu Bahrain. Noi nu credem, bineînțeles, că totul acolo e făcătura iranienilor. Există niște plângeri foarte legitime din partea majorității populației din Bahrain. Și, bineînțeles, soluția trebuie să fie politică și vreau să vă întreb ce acțiuni întreprinde Consiliul de Cooperare al Golfului pentru a soluționa această problemă. Domnul Casini. Da. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani gostje. Mulțumesc, domnule președinte. Vizita dumneavoastră în Parlamentul European, pentru noi liberalii, e o mare șansă de a ne cunoaște uh, reciproc mult mai bine și de a consolida rolul parlamentelor din golf. Noi suntem convinși că doar prin consultarea parlamentelor din țara dumneavoastră nu putem rezolva lucrurile. Cu toții dorim uh, să putem controla deciziile politice, pute- cu toții ne dorim să participăm la luarea acestor decizii. Doar așa se generează transparență și responsabilitate. Iar parlamentele sunt cele care ar trebui să tragă un sistem de alarmă atunci când apare o criză în țările uh, lor. Eu cred că ar trebui să spunem clar că odată cu vizita dumneavoastră ne dorim mai multe investiții din partea Golfului, nu doar pentru cooperare economică. Da, e drept, prin cooperarea economică ne cunoaștem mai bine, uh, ținem cont mai bine de interesele noastre reciproce. Eu aș avea o întrebare. În grupul meu politic suntem pentru această zonă de zonă de interdicție de survol aeriană asupra regiunii dumneavoastră. Asta din cauza evenimentelor din Siria, unde foarte mulți civili sunt uciși, femei, copii. Deci ce credeți despre um, introducerea unei astfel de interdicții de survol asupra Siriei? Domnul Tanak. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit colegilor de la Consiliul de Cooperare al Golfului. Grupul meu al conservatorilor uh, are o lungă istorie și are legături cu regiunea. Uh, dorim să consolidăm aceste legături bilaterale și multilaterale cu statele din Consiliul de Cooperare al Golfului. Voi intra în miezul problemei care ne preocupă foarte mult și anume riscul riscul unei lovituri militare a Israelului împotriva instalațiilor nucleare ale Iranului înainte de alegerile prezidențiale din Statele Unite. Uh, se spune că Iranul este foarte aproape de a construi o bombă nucleară, ceea ce reprezintă o amenințare uh, majoră față de Israel. Se discută foarte mult în Regatul Unit. Uh, șeful MI6 a s-a deplasat recent în Israel pentru a discuta cu domnul prim-ministru Netanyahu și pentru a-l convinge să nu aibă loc această lovitură militară. Recent am citit și că americanii fac planuri militare uh, uh, de a bloca strâmtoarea Hormuz. Uh, dorește cineva dintre dumneavoastră să se exprime în legătură cu un asemenea eveniment, dacă este posibil sau nu și care ar fi efectul uh, asupra regiunii și asupra economiilor vestice. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Angurakis. <clears throat> Vă mulțumesc, domnule președinte. Această întâlnire de azi are o semnificație aparte, pentru că evoluțiile din această regiune sunt rapide, sunt grave și pot avea consecințe dintre cele mai complexe. Conform informațiilor uh, partidului meu, uh, aceste evenimente din uh, regiune, inclusiv Consiliul de Cooperare al Golfului, au contribuit la, la situația prezentă. Vreau să întreb pe oaspetele nostru distins dacă are cunoștință de ce de motivul pentru care uh, Consiliul de Cooperare a Golfului nu a participat ieri la negocierile uh, cu privire la Siria. Și dacă îmi permiteți, domnule președinte, nimeni nu poate fi mulțumit sau fericit uh, în legătură cu actele recent uh, petrecute în regiune. Acest uh, război imperialist împotriva Libei a acutizat și mai mult situația, iar intervenția străină în Siria poate să uh, agraveze și mai mult situația și nici de cum să soluționeze. Mă refer aici la Regatul Unit și Franța, care mai mult sau mai puțin deschis au declarat deja că se alătură uh, rebelilor. Uh, dar uh, cred că aceasta este o, o, ar putea să fie un uh, motiv de îngrijorare pentru Consiliul de Cooperare a Golfului, indiferent de cine are dreptate sau cine nu are dreptate. Nu vă îngrijorează uh, lipsa de stabilitate și intervențiile străine în regiunea dumneavoastră? Și nu vă îngrijorează și uh, încălcările drepturilor omului? Doamna Corața Bild. Mulțumesc, uh, Elmar. Eh, și Angelica ehm, sunt membra eh, delegației pentru peninsula eh, Golfului ehm, din partea Parlamentului meu și am vizitat deja regiunea de două ori anul acesta. Am fost impresionată de dezvoltarea rapidă am fost impresionată de cât de repede și cât de eh, dinamic se dezvoltă ca un hub regional eh, și supraregional această regiune a Golfului. Și eh, suntem impresionați și de eforturile depuse în domeniul educației și al ocupării forțelor de muncă. Dar s-au exprimat și cu prilejul acestor întâlniri și Uh, preocupări cu privire la uh, accesul femeilor nu, în sectorul privat, nu doar uh, ca un drept al femeii la muncă, ci și ca un potențial economic cât se poate de clar. Face ceva Consiliul de Cooperare al Golfului în această direcție pentru anume a, a susține incluziunea femeilor pe piața muncii și în calitate de antreprenori? În ce privește uh, probleme de securitate de, și de stabilitate, ehm, respectiv de neamestec eh, în eh, regiune. Acesta este, este tocmai spiritul în care avem eh, și noi intenția de a purta dialogul cu dumneavoastră, dar există raporturi, rapoarte ale unor persoane care sunt blogger, care eh, oferă rapoarte pe internet eh, din partea unor apărători internaționali al drepturilor omului, care ne confirmă că eh, sunt multe persoane care în mod arbitrar ajung să fie deținute, să ajung în închisoare. Și vreau să întreb dacă considerați că securitatea internă a statală este un motiv suficient pentru un temei suficient pentru aceste acțiuni. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. The floor is yours. Domnule uh, Al-Sheikh, uh, aveți cuvântul. شكرا للجميع أولا للحضور والمشاركة في هذا اللقاء Vă mulțumesc tuturor, vă mulțumesc pentru că ați participat la această întâlnire. Și colegul meu, domnul Almawali, uh, și ceilalți membri ai delegației noastre, ne bucurăm de întrebările dumneavoastră pot să vă spun că colegul meu va răspunde la anumite din întrebările care au fost puse. Astfel, cele două intervenții ale noastre vor completa uh, informațiile cerute pentru a răspunde la prima întrebare. corect, colegul nostru din, din Parlamentul Emiratelor Arabe Unite a cerut să răspundă chiar el. Îi dau cuvântul acum. Um, ne bucurăm foarte mult că să fim aici. Mulțumesc pentru întrebarea pusă. Noi, în Emiratele Arabe Unite, Pe noi, în Emirate, ne interesează studiile care se fac în legătură cu această problemă, în legătură cu subiectul pe care l-ați evocat. Și anume, Fundația Conrad Adenauer. Este, trebuie să ne concentrăm pe ceea ce se întâmplă în statele vecine. Trebuie să formăm anumite persoane din statele limitrofe Însă au existat o serie de elemente negative care au avut un impact cu, uh, în legătură cu relațiile noastre cu statele reprezentate. Bineînțeles că a fost vorba la un moment dat de licențe care nu au fost uh, obținute și a trebuit să închidem uh, fundația, biroul reprezentativ al fundației. Însă știm că fundația este una moderată care lucrează în Emiratele Arabe Unite și uh, că se interesează de ceea ce se întâmplă acolo. Ne bucurăm Uh, chiar dacă uneori suntem criticați. În Emiratele Arabe Unite există mai multe naționalități care conviețuiesc și care sunt respectate de către uh, cetățenii Emiratelor. Adaug că obiectivul și intenția a fost una bună am putea accepta uh, redeschiderea uh, fundației, însă, după cum a spus colegul nostru, fundația respectivă fusese deschisă cu obiective foarte nobile, însă anumite elemente au creat probleme și acest lucru ne-a făcut să credem că lucrurile nu mergeau în direcția cea bună. De aceea am închis reprezentanța Fundației Conrad Adenauer. Pentru cei care doresc să afle mai mult despre situație um, pot asista la o reuniune care va avea loc în legătură cu acest subiect. În legătură cu a doua întrebare care se referea la armele nucleare și impactul lor asupra Consiliului de uh, cooperare din Golf și dacă existența armelor nucleare în Golf, în Orientul Mijlociu, ca și în orice altă parte a lumii, ne preocupă. Într-adevăr, ne preocupă nu doar prin primejdia pe care o reprezintă riscul uh, imediat, cât și riscul legat de deșeurile nucleare, pentru că dacă nu se face o supraveghere uh, foarte precaută, apar riscurile de accidente, riscuri care pot să fie enorme pentru uh, celelalte state vecine și pentru mediu. Ne mai îngrijorează și faptul că aceste arme nucleare există în regiunea noastră. Noi ne-am dorit ca regiunea noastră să rămână protejată de aceste arme, să nu existe arme nucleare în regiune. Nu este vorba doar de Iran aici, ci și de Israel. Statele din Consiliul de Cooperare al Golfului au declarat acest lucru în repetate rânduri uh, la, uh, în instanțele internaționale că trebuie să se pună capăt programelor nucleare nu doar în Iran, ci și în Israel, în ceea ce privește întrebarea legată de finanțarea acordată terorismului. Întrebarea pusă în legătură cu Indonezia. Terorismul poate să vină din interior sau din exterior. Statele din Consiliul de Cooperare al Golfului s-au confruntat cu fenomenul terorismului. Nu este vorba de un fenomen natural, departe de a spune acest lucru, însă Însă, bineînțeles că terorismul poate să fie comis atât de cetățenii noștri sau de cetățeni străini. Fin, fin, finanțarea terorismului este o chestiune interpretabilă. Uh, colegul meu, Samal Kurdi, din Consiliul Consultativ al Arabiei Saudite, ar putea să răspundă cu permisiunea președintelui la această întrebare. Nu știu dacă dorește să se exprime în engleză pentru a simplifica comunicarea. Da, mă bucur foarte mult să mă aflu aici, doamnă Nibler, domnule Brock, îmi face o mare plăcere să vă întâlnesc. În ceea ce privește finanțarea terorismului, este foarte important ca orice discuție să fie bazată pe fapte și nu pe zvonuri. Arabia Saudită și alte state din Consiliul de Cooperare al Golfului au foarte multă experiență în, această, în acest domeniu, nu doar din perspectiva terorismului, ci și din perspectiva susținerii financiare a terorismului. Am urmărit foarte rigid spre nesatisfacția comunităților din regiune, uh, am dat curs așadar recomandărilor organizațiilor internaționale care sunt menite să împiedice finanțarea terorismului și am înregistrat un nivel foarte mare de succes. Din când în când cineva vorbește despre Uh, anumite lucruri pe care le face un stat sau altul din regiune pentru a susține terorismul. Vă asigur că politicile și practicile, practicile statelor noastre sunt de a nu ne implica în asemenea lucruri și de a împiedica cetățenii noștri de a fi uh, implicați în finanțarea terorismului. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Aș vrea să încerc să răspund și eu la întrebarea privind finanțarea rebelilor din Siria, finanțarea rezistenței din Siria. Și dreptul că această finanțare calificată drept finanțarea terorismului îmi pare rău, însă nu asta se întâmplă. Ce se întâmplă acum în Siria e o adevărată rezistență a cetățenilor sirieni împotriva unui regim care dorește practic să schimbe întreaga înfățișare a țării. Deci nu e vorba în Siria de finanțarea terorismului. Îi rog pe europeni să sprijine lupta poporului sirian pentru libertate. E apelul pe care vi-l lansez. Acum îi voi da cuvântul colegului Khaled din Sultanatul Omanului, care vă va vorbi despre ce se întâmplă în Bahrain. Vă va vorbi despre tot ceea ce are de a face cu manifestațiile, cu demonstrațiile care sunt manipulate. Domnul Al Domnul Dumnealui se va referi și la Siria. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, pentru primirea călduroasă pe care ne-ați făcut-o aici. Le mulțumesc um, organizatorilor acestui eveniment și așa cum a spus și colegul meu, președintele Parlamentului, noi, în cadrul Consiliului de Cooperare al Golfului, punem în practică legile, regulamentele și toate, dispo- și toate dispoziții și toate prevederile internaționale în interesul popoarelor din regiune. Facem asta pentru a asigura stabilitatea și securitatea în această regiune. Referitor la Bahrain, nu credem că ceea ce se întâmplă acolo ține de abuzuri. E vorba de a proteja bunurile și persoanele. E o problemă de securitate și de stabilitate. Tot ce s-a făcut în Bahrain s-a făcut pentru a ocroti bunurile și persoanele. Referitor la rolul parlamentelor. Ei bine, în cadrul Consiliului de Cooperare al Golfului încercăm să lucrăm pentru a face față așteptărilor cetățenilor și zi de zi constatăm că o serie întreagă de prevederi legislative și de reguli uh, au fost uh, aprobate pentru ca parlamentele să-și uh, îndeplinească rolul cât mai bine cu putință. Consiliul de Cooperare din Golf uh, lucrează și în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului. Asta pentru a crește uh, nivelul de investiții. Și în ceea ce privește Uniunea Europeană uh, și alți parteneri, pot să vă spun că s-au semnat deja acorduri de liber schimb cu unii parteneri pentru a promova investițiile și, bineînțeles, suntem interesați de situația fiecărei țări în parte. Ținem cont de interesele fiecărei țări. Ați uh, menționat aici uh, interdicția de survolare aeriană a Siriei. Pot să vă spun că principalul nostru interes este să protejăm poporul și interesele acestuia. Trebuie să găsim cele mai bune mijloace pentru a pune capăt vărsării de sânge din Siria. Mijloacele sunt numeroase, ne-am gândit la tot felul de soluții și colegul meu s-a referit la asta, ne-am gândit la asistența umanitară pe care o putem uh, trimite acolo. Prin asistența umanitară putem ajuta poporul sirian, deoarece ceea ce se întâmplă acum în Siria Uh, e deosebit. Vedem cum un popor liber și curajos ține piept cu dârzenie acestui regim dictatorial. Acum, referitor la un eventual atac israelian împotriva instalațiilor iraniene de îmbogățirea uranilor. Ei bine, de ani de zile, de zeci de ani de zile, mijloacele de comunicare, tot vorbesc despre un iminent atac al Israelului împotriva Iranului. Însă, de fapt, nu se întâmplă nimic, nu s-a întâmplat nimic. Și orice atac unilateral al Israelului, fără un acord al comunității internaționale, ar avea niște implicații considerabile Consiliul de Cooperare al Golfului respinge, bineînțeles, um, un astfel de atac care nu ar fi sprijinit de comunitatea internațională sau de niciun alt mare bloc internațional. S-a pus de asemenea o întrebare în legătură cu reuniunea tripartită de la Cairo și în legătură cu neparticiparea țărilor membre din Consiliul de Cooperare Golfului, al Golfului. Un coleg din Bahrein ar dori acum să, să răspundă la întrebarea privind Bahrein înainte de a trece la următorul subiect. Vă mulțumesc, spune domnul Gemșir. Vă mulțumesc pentru că îmi dați ocazia de a mă întâlni cu dumneavoastră. Suntem o delegație comună din partea Consiliului de Cooperare al Golfului și suntem aici pentru a vorbi cu dumneavoastră cât mai transparent cu putința asta, pentru a ajunge la niște rezultate concrete, niște soluții concrete la problemele care uh, sunt o piedică în drumul nostru către democrație. Cooperarea e o cale eficientă de a soluționa problemele. Domnule președinte, tulburările recente din Bahrain se datorează instrumentalizării unor agenți externi. Doctorul Mohamed Basuni a spus că guvernul din Bahrain a refuzat să prezinte dovezi din motive de securitate națională a țării noastre. Asta nu înseamnă că probele respective nu există, că nu le avem. Există dovezi concrete prin care se vede că aceste demonstrații au fost instrumentalizate de Iran. Republica Islamică a Iranului e în spatele acestor evenimente. Ei se folosesc și de rețelele sociale, de Twitter, deci există dovede, uh, există dovezi clare prin care prezența Iranului uh, există atât în Bahrain cât și în Siria. În 2011 au început uh, reformele în Bahrain. Acest proces al reformelor continuă. Poporul din Bahrain și-a dat acordul printr-un referendum uh, la care a participat majoritatea populației pot să vă spun că acest program de reforme s-a bucurat de un sprijin popular de 90 și ceva la sută, aproape 100%. Partidele politice nu au putut să participe în, um, la primul mandat al Parlamentului, însă au putut participa la cel de-al doilea și cel de-al treilea mandat. În Bahrain știm care e situația drepturilor omului. Suntem o țară transparentă, nu avem nimic de ascuns, indiferent de subiectul despre care vorbim. Suntem deschiși către progres și dacă întâmpinăm probleme, vom încerca, bineînțeles, să le aplanăm. Asta și înseamnă să trăiești într-o democrație. Noi știm că suntem un exemplu în regiune și credem cu tărie în democrație, în progres, în dezvoltare și în colaborarea cu toate popoarelor. Țara noastră este de plin deschisă, este o țară transparentă și suntem gata să vă spunem clar și uh, răspicat că nu avem nimic de ascuns. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să vă dau răspunsuri și la celelalte întrebări. Acum, referitor la neparticiparea Arabiei Saudite la reuniunea de la Cairo, regiunea, ă, reuniunea, mă scuzați, ă, la care s-a vorbit despre Siria. Știți că există o diferență între a te retrage și a nu participa la o reuniune. Arabia Saudită E o țară care are o politică clară, deschisă, nu suntem printre cei care avem o agendă ascunsă. Dacă Arabia Saudită n-ar fi fost uh, convinsă, ar fi participat. Deci vă spun, nu am dorit să participăm, nu a fost vorba de o retragere. Problema Siriei e extrem de spinoasă și am participat la reuniunile pregătitoare, vor urma și alte reuniuni. Există și exemplul domnului Kofi Annan, care a fost emisarul uh, Uh, din partea ONU și din partea Ligii Arabe și care a renunțat la sarcina sa. Noi salutăm eforturile quartetului și credem că e o reuniune uh, bună și ne dorim uh, ca ea să aibă succes. Doamnă Corața Bilt, mă scuzați, poate v-am pronunțat greșit numele, uh, Dumneavoastră ați vorbit despre drepturile femeii în Arabia Saudită. Îmi pare rău. Uh, să vă spun că Spre deosebire de ce s-a spus, noi credem că există într-adevăr progrese în acest domeniu. Au existat arestări arbitrare. E drept, a fost un adevărat pas înapoi pentru noi. Însă nu acesta este adevăratul mesaj al islamului. Țara noastră a făcut uh, foarte multe din punct de vedere legislativ. Eu am fost ministru al justiției și am lucrat uh, foarte mult la codul penal, de exemplu. În codul penal sunt uh, respectate drepturile femeii. Nu cred că e momentul să vă țin o prelegere despre asta, însă pot să vă spun că în țara noastră Oamenii trăiesc niște evenimente care nu țin de voința lor. Eu cred că e nevoie de răbdare pentru ca aceste drepturi uh, să devină o realitate. Iar în ceea ce privește încurajarea terorismului. Să știți că au existat foarte multe arestări, există procese în curs și am făcut asta fără presiuni externe. De asemenea, există și indivizi uh, străini care sunt uh, implicați în uh, acțiuni legate de terorism. E clar, trebuie să intervenim însă în același timp trebuie să respectăm drepturile omului. E clar, există cazuri uh, de jurnaliști, am putea cita diferite cazuri, asta nu ne deranjează, însă vă asigur că în calitate de fost ministru al justiției și de președinte al Consiliului Consultativ al Șurei, singurul nostru organ parlamentar din țara asta, e bine, pot să vă dau asigurări că sunt gata să discutăm și despre aceste probleme. A fost ultima întrebare la care am încercat să răspundem. Dacă mai sunt și alte întrebări, colegii mei și cu mine suntem gata să vă răspundem. Deci, încă o dată, vă mulțumesc pentru primirea dumneavoastră. Vă mulțumim și noi, stimate domnule președinte. Mai avem în, uh, patru înscrieri la cuvânt, uh, timpul însă a expirat. Ce să facem? Uh, poate ar fi bine să dăm uh, cuvântul tuturor celor înscriși timp de un minut. Nu știu ce mai întreb. Tocmai încercam să-ți dau cuvântul timp de un minut. Domnul Panțări, un minut, vă rog. Ah, Grazie. Domnule președinte, vă mulțumesc. și eu vreau să salut uh, oaspeții noștri. Aș fi avut o serie de întrebări la adresa Um, De exemplu, în legătură cu procesul de democratizare în uh, spațiul arab, uh, care înțeleg că a iscat o întreagă dezbatere constituțională. Acum, sigur, ă, trebuie ca toți aceia care ar putea să abuzeze de puterea politică să fie frânați în ă, demersurile lor. O, o Constituție, o dezbatere constituțională nu contravine deloc ă, spiritualității islamice și gândirii islamice, dar în același timp șaria este în continuare o formă constituțională, de cadru constituțional care uh, domnește în multe state din lumea arabă. Oare nu ar trebui să se uh, ajungă la o separare a domeniului religios de cel uh, statal? Și a doua întrebare. Europa încearcă să evalueze și să privească fiecare stat din regiune cu tot specificul său, deci în mod individual. Președintele întrerupe. Domnul Vagon. Predsedujoči, eh, o Vă mulțumesc, domnule președinte. Când vine vorba de Siria, discuția mm, ar trebui să dureze mult mai mult, nu doar atât de puțin și îmi pare rău că timpul nostru a expirat. Sunt uh, acestea foarte, uh, oportunități foarte valoroase pentru noi, pentru schimbul de opinii cu actorii direct implicați. Cred că uh, interferența din exterior a devenit o practică în Orientul Mijlociu care poate submina eforturile toate tuturor statelor de acolo. Sunteți conștienți de aceste uh, uh, imixtiuni sau, sau, uh, uh, sau vreți să adoptați uh, mai degrabă o perioadă de o, o abordare de tip uh, neamestec în treburile interne ale statelor din regiune. Eu uh, cred că uh, există o mare oportunitate pentru dialogul intercultural și inter, uh, religios, în special în lumina uh, filmului recent publicat, care a stănit atât de multe controverse. Mulțumesc. Uh, it came out. Mulțumesc, domnule președinte, uh, spune domnul Kaller. Uh, înțeleg că există multe domenii unde avem interese comune. Din păcate, însă, se pare că nu avem foarte multe valori în comun în Pakistan și în uh, Tunisia am fost uh, observator electoral din partea Uniunii Europene la ultimele uh, scrutine electorale. A spus colegul dumneavoastră, domnule președinte, că nu susțineți terorismul, dar ori de câte ori Uh, vin, uh, mă duc în Pakistan, uh, ni se spune că saudiții sunt cei care finanțează toate madrasele, care, care finanțează cu bani pe acei radicali care transformă moșeile în centre de recrutare pentru extremiști. Deci, dacă este guvernul dumneavoastră care face așa ceva, atunci vă rog să opriți aceste demersuri. Dacă este vorba de ONG-uri, atunci să le opriți pe acelea. Eu nu cred că terorismul nu este bun, indiferent unde ar fi. Uh, și există, uh, există totuși uh, intoleranța religioasă în, în, în mai multe rânduri.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 Acusăm Aș dori să le urez bun venit reprezentanților Consiliului de Cooperare din Golf. Cooperarea trebuie să se îmbunătățească într-adevăr. Și eu am ascultat cu mare atenție cele spuse de dumneavoastră. Într-adevăr, trebuie să găsim o soluție la conflictul israeliano-palestinian Însă dumneavoastră ați spus că nu vă place când alții intervin în afacerile interne ale unui alt stat și că aveți nevoie de uh, susținere mai mult decât culturală. Ceea ce mă duce la întrebarea următoare. Uh, oamenii mor în Siria. Considerați că este suficientă susținerea morală și culturală sau este nevoie de acțiuni suplimentare pentru a susține populația siriană? فيما يتعلق بفصل الدين عن الدولة هذا în legătură cu relația dintre religie și stat, aici este vorba de un concept cultural, legitim și științific. Nu este vorba de o experiență politică sau de un fel de guvernare a statului, ci este vorba de o chestiune care trebuie să fie aprofundată. Trebuie să știți care este atitudinea șaria în legătură cu uh, separarea religiei și a, și a statului. Sharia organizează relațiile între oameni, dar și între stat și cetățeni și de asemenea între musulmani și non-musulmani. Însă, după cum spuneam, Uh, Sharia organizează relația între statul musulman și cetățeni. Așadar, clasa politică nu guvernează făcând abstracție de religie, ci din contră. Guvernanții nu pot separa religia de modul de guvernare. Este vorba de uh, modalități complementare. Islamul este o religie și un stat în același timp. Bineînțeles că realitățile se schimbă, însă noi urmăm șaria și nu putem separa religia de stat. Acest lucru a fost stabilit de către Allah. Este vorba de regulile divine, supreme, care nu au fost stabilite de către om. Aceste trebuie să fie aplicate de către guverne și de către cetățeni. Chiar dacă guvernul ar dori să, schimbă lucrurile, să, să schimbe lucrurile, cetățenii nu ar putea accepta un asemenea lucru. vorbesc aici despre concepția generală a islamului de guvernare și a puterii. Eu am făcut studii uh, în religia musulmană. Există mulți experți în șaria care vă pot confirma ceea ce v-am spus. În ceea ce privește statele care aplică șaria în mod total și complet, vedem că statele respective nu fac separare între religie și stat, deci rămân în contextul religios al guvernării. Este vorba de un subiect care poate să fie discutat uh, și uh, studiat în profunzime. În ceea ce privește finanțarea prin Arabia Saudită și prin Qatar a terorismului, colegul meu va răspunde. Este vorba de aceeași întrebare care a fost pusă anterior în legătură cu intervenția străină în uh, Siria. Colegul meu, colegul meu a spus că finanțările nu sunt decât un ajutor acordat populației siriene. Noi susținem armata siriană liberă, ajutăm, de fapt, poporul care s-a revoltat împotriva dictaturii și tiraniei. Nu este așadar vorba de o intervenție în afacerile interne ale Siriei. Aș dori să comentez și eu în legătură cu Sharia. În Coran se spune că guvernul și cetățenii sunt guvernați prin consultare, prin șura. Așadar, tot ceea ce ține de, guverna, de guvernare se bazează pe religie. Nu putem face abstracție de islam într-un stat musulman. Însă, după cum spuneam, legislația evoluează, regulile evoluează pentru a permite societăților să participe la viața statului. Există consilii consultative, alegeri, uh, alegeri libere și universale. Mergem în acest sens spre o modernizare a legislației și guvernul nostru a, vrut, a vrut să are obiectivul de a îmbunătăți viața tuturor cetățenilor. În ceea ce privește inițiativele de dialog între culturi, regele Arabiei Saudite deja a lansat o asemenea inițiativă de dialog intercultural uh, și între civilizații și religii în special. S-a pus și o întrebare legată de Arabia Saudită și de finanțarea Îmi cer scuze. Aș fi dorit să mă exprim în legătură cu ideea conflictului între civilizații. Regele Arabiei Saudite a convocat o reuniune comună în Spania cu regele Spaniei și alte uh, reuniuni pentru a, pentru a consolida ideea dialogului între civilizații și pentru a ă, nega această idee a luptei între civilizații. Dat fiind că inițiativa a fost a Arabiei Saudite, care este inițiatorul ă, în, și într-un, într-un sens Arabia Saudită reprezintă liderul statelor musulmane, această inițiativă este foarte semnificativă. Inițiativa continuă va avea un sediu în Austria, la Viena, un sediu al acestei coaliții pentru dialogul între civilizații. Persoana care a pus întrebarea și a spus că nu există valori comune între noi. Eu ea își răspunde că există mai multe valori în comun decât credeți. Vă bazați afirmația pe declarațiile anumitor indivizi din Pakistan care spuneau că saudiții finanțează madrasele sau că mo- moscheele și alte instituții se implică în asemenea activități. Însă noi nu putem să uh, dăm ascultare tuturor vocilor care spun că unii și alții finanțează terorismul. Credeți-mă că avem foarte multe valori în comun și foarte multe lucruri, lucruri care ne unesc. Uh, nu există niciun fel de ajutor pentru terorism din partea guvernului saudit. Guvernul saudit susține fundații și organizații în mod oficial și susține guvernul omolog. Dacă Pakistanul are nevoie de uh, ajutor pentru școlile coranice sau alte organizații, guvernul uh, va, guvernul saudit poate să ajute guvernul pakistanez în mod direct nu impune o orientare proiectelor finanțate și nu impune ajutorul acordat. Din contră, guvernul nostru oferă ajutoare în limitele decise de către guvernele beneficiare, în acest caz guvernul pakistanez. Și dacă îmi dați voie, domnule președinte, un coleg din Arabia Saudită ar dori și el să răspundă la întrebările puse. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să insist puțin asupra uh, faptului că Arabia Saudită este membru atât a NAFTA cât și a mini-NAFTA și este vicepreședinte în uh, comisia, Comitetul Financiar uh, al acestor uh, uh organizații. Uh, întregul ajutor uh, care este transferat dinspre Arabia Saudită înspre alte instituții este, și alte guverne este strict controlat Arabia Saudită este a cincea, pe a cincea poziție uh, uh, în plan global uh, în acest domeniu. Și există reguli foarte stricte de transfer a ban, banilor dinspre Arabia Saudită, spre alte state, spre alte guverne. Nici un cent nu este transferat dinspre Arabia Saudită eh, decât după verificare eh, temeinică de către agențiile eh, guvernamentale. Mulțumesc. Mulțumesc. Și noi avem întrebări în legătură cu instaurarea Uh, păcii în Orientul apropiat, care include și Israelul. Însă, astăzi, uh, și astăzi se știe că există încă mulți prizonieri arabi în închisorile israeliene. Este vorba de palestinieni care își exprimă doar opiniile și sunt uh, încarcerați pentru acest lucru. Facem apel tuturor europarlamentarilor să țină cont de aceste lucruri, de faptul că există prizonieri de conștiință în închisorile israeliene și să țină cont de această situație care e legată de drepturile omului. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președintele, pentru această dezbatere pe care am avut prilejul să o desfășurăm. În unele chestiuni arătăm, am arătat că există uh, consens și că și în alte privințe, iată, am aflat că există nevoia de a discuta mai mult, de a pune cărțile pe masă și pentru uh, a ajunge la uh, o înțelegere. Este însă foarte mulțumitor că ambele părți eh, recunosc nevoia cooperării și pe viitor. Este, cred, eh, unul dintre cele mai importante parteneriate pe care Uniunea Europeană le are. Pentru că, iată ce discutăm noi, sigur are de a face cu economia, cu politică, dar și cu dialogul intercultural și interreligios, cu toate implicațiile sale. Noi, ca Uniunea Europeană, eh, și cu asta răspund la ultima observație făcută suntem conștienți de faptul că uh, soluționarea conflictului din Orientul uh, apropiat se poate face doar printr-o soluție cu două state în limita frontierelor stabilite în 1967. Am arătat în repetate rânduri acest lucru și ne angajăm și în continuare pentru realizarea acestui deziderat, pentru apropierea uh, părților implicate una spre cealaltă, Eh, am salutat eh, eliberarea de către Israel a unui număr mare de deținuți și eh, știm că există probleme în ce privește percepția sentimentului de securitate pe ambele părți, în ambele tabere. Cunoaștem mâna de fier a Hamasului sau Hezbollah în Gaza, respectiv dinspre Libanon. Eu cred că putem progresa doar dacă, pe de o parte, există un stat viabil palestinian fără așezări și colonii evrești, pe de altă parte, dacă există garanția unei securități a statului israelian. Ambele premise sunt esențiale și trebuie să reprezinte pentru noi un deziderat major. Eu sunt convins că quartetul poate fi Uh, un proiect de succes doar dacă colaborează cu dumneavoastră cu, și cu Liga Arabă. Quartetul singur nu își poate asuma răspunderea soluționării acestui conflict. Dar poate contribui la crearea unor condiții de trai și de muncă mai bune în această parte a pământului. Vă mulțumesc, domnule președinte pentru uh, această vizită și să știți că vizita dumneavoastră mi-a făcut poftă să ne mai întâlnim și pe viitor, să continuăm și pe viitor discuțiile noastre. Vă mulțumesc încă o dată că ați avut bunăvoința de a ne face această vizită în Parlamentul European. colleague. Next point. In ah, of achieving a positive Următorul uh, punct de pe ordinea de zi este Bună dimineața, domnule Petering, spune președintele de ședință. We have to run. Interim report in the in Raport interimar cu uh, obiectivul de a obține o uh, rezultat uh, pentru noul cadru multianual financiar și dau cuvântul doamnei raportor Marieta Gianacu. M-aș bucura, spune președintele, dacă ați putea fi succintă în expunerea noastră. Just wait a little bit in order to... Haideți să așteptăm puțin până iese lumea care trebuie să iasă. Da, da, da. Uh, proedre. could you, could you please listen to the rapporteur? Președintele, vreți să ascultați pe doamna raportare? domnule președinte. Este adevărat că timpul e scurt și că suntem în întârziere, deci voi fi foarte subțintă. Uh, puteți să vă, uh, vă amintiți probabil că în cursul ultimului cadru financiar multianual a trebuit să corectăm de multe ori uh, Eh, cadrul bugetar pentru că eh, bugetul nu eh, oferă suficientă flexibilitate în executarea sa. Aceste lucruri trebuie corectate înainte de noul cadru financiar multianual. Trebuie să arătăm că există probleme de fond în legătură cu următorul cadru financiar multianual 2014-2020. Așadar, Consiliul insistă pe reducerea uh, propunerii făcute de comisie, uh, dar și mai grav uh, insistă să reducă și propunerea din propunerea uh, Parlamentului. Eu cred că Parlamentul acum trebuie să reacționeze în ansamblul său la uh, aceste propuneri de uh, reducere, reducere bugetare. Dar știm că uh, situația nu este uh, foarte roz, chiar dacă încă suntem în uh, sfera pozitivă. Um, am luat în vedere amenamentele grupurilor politice. Acum, uh, în legătură cu compromisul 1, amenamentele 2 și 4, um, aici se face o legătură între diferite uh, capitole, n-am nicio obiecție. La compromisul 2, Eh, care acoperă și amenamentul 6, ușor modificat. Eh, mai este compromisul 3, care cuprinde amenamentele 8 și 9, pe care, eh, din care am eliminat cuvintele realocare automată. Și acum și am făcut legătură și cu o parte din amenamentul 8 Compromisul 4 uh, cuprinde amendamentele 17 și 18. Uh, aici uh, am făcut o înlocuire, o adăugire și anume am inclus principiul more for more, mai mult pentru mai mult. La amendamentele 15 vrem o formulare mai echilibrată, adică sunt uh, luate în considerate și uh, parteneriatele și politica de vecinătate a Uniunii Europene. Sunt de acord cu a doua parte a amendamentului, dar cred că uh, este totuși nevoie de o, de o poziționare care să nu, o, un amendament care să nu intre chiar atât de mult în detaliu am, făcut, am inclus și o trimitere la instrumentul de parteneriat pentru că uh, dorim ca și acest nou instrument să poată fi utilizat pentru evitarea unor probleme noi. Uh, de aceea tocmai am susținut uh, trimiterea la aceste instrumente externe. Cam atât în legătură cu situația de azi. Cred că n-ar trebui să fie probleme um, Sper că uh, colegii vor fi mulțumiți cu amenamentele și cu uh, amenamentele de compromis, astfel încât uh, mâine, în urma votului, să putem prezenta Comisiei de Bugete propunerea noastră concertată. În ansamblu trebuie să verificăm însă cum vom reacționa de principiu la reducerile Uh, propuse pentru uh, cadrul financiar multianual viitor. Mulțumesc, spune președintele. Dau cuvântul doamnei Gomez două minute. Mulțumesc în numele raportorului nostru din umbru. Vreau să-i mulțumesc doamnei Gianacu pentru excelenta muncă depusă și că am ajuns la un acord cu privire la toate compromisurile. Mă bucur că pozițiile grupului nostru au fost avute în vedere în elaborarea compromisurilor. Um, există acum și acest uh, buget complementar care poate avea un uh, efect uh, catalizator asupra situației în statelor, statelor membre. Sigur că trebuie asigurat pe, pe de o parte un minim bugetar pe, conform tratatului de la Lisabona, dar dacă Consiliul consideră că nu există suficiente fonduri pentru susținerea proiectului Comisiei, atunci invităm Comisia, Consiliul să ne arate care sunt prioritățile sale. Înțelegem că Consiliul uh, solicită să ne folosim de mai multe instrumente inovatoare în ce privește finanțarea activităților uh, specifice comisiei noastre bine, și aici am dori uh, propuneri concrete. Iar în ce privește amendamentul 20, uh, se cere ca ajutorul extern să uh, fie oferit în afara cadrului financiar multianual și să există alocări suficiente pentru acest domeniu, pentru că fondurile de urgență, fondurile prin care putem reacționa la situații de criză eh, globală, eh, sunt eh, importante. Comisia a propus o creștere la 350 de milioane de euro, ceea ce este important. Includerea însă a fondurilor de urgență în capitolul 4 uh, riscă ca aceste fonduri să fie până la urmă acaparate de Serviciul European de Acțiune Externă. Mulțumesc, domnule președinte, cam atât. Thank you. Second list. Mulțumesc, doamna Francisca Brandner. Um, Thank you very... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mulțumim pentru toate compromisurile uh, și pentru toate amendamentele. Vorbeați despre uh, Serviciul de European de Acțiune Externă, unde cereți un, uh, pe lista de vot un, un list pe părți. Vreau să dau citire uh, acestui amendament pentru că mă miră că aceasta este poziția PPE-ului. Se spune așadar că consideră că pentru o eficiență uh, Uh, crescut, serviciul de acțiune externă să aibă suficiente fonduri la dispoziție și așa mai departe, suntem de acord cu asta și după care se spune că aceste resurse trebuie să folosite cât se poate de eficace și uh, cu evitarea oricăror excese sau dezechilibre. Știm că Serviciul de Acțiune Externă a rezultat ca o, dintr-o comasare a mai multor servicii uh, Ehm, și ni se spune acum că este dificil și necesită timp să se reducă cheltuielile care de fapt erau suma cheltuielilor acelor servicii. Deci trebuie să le spunem celor de la Consiliu că trebuie să existe o mai, un mai bun echilibru între cheltuielile acolo. Ehm, mă miră că dumneavoastră, cei de la PP, nu susțineți acest, acest amendament. Ar fi foarte bine dacă s-ar putea găsi aici o, o înțelegere, pentru că este foarte important ca început de anul viitor eh, Consiliul, eh, Serviciul de European de Acțiune Externă să-și reechilibreze bugetul și activitățile pe care le-a moștenit practic. Iar în al doilea rând, în ce privește finanțarea Uniunii Europene pentru statele vecine, și în ce măsură aceste ajutoare să fie uh, făcute uh, dependente de capacitățile uh, Uniunii Europene. Eu cred că și accesarea acestor fonduri trebuie să fie făcută de, în funcție de poziția Parlamentului. Aș vrea să știu dacă, de exemplu, veți tăia fondurile pentru Serbia doar pentru, doar pentru că acum nu mai avem uh, posibilitățile tehnice de a integra aceste fonduri? Este o întrebare doar. Mulțumesc. Doamna Lezing are cuvântul. Domnule președinte, mulțumim raportare pentru avizul ei. Susțin explicit viziunea raportoarei, conform căreia, în ciuda flexibilității cerute de fiecare dată, nu se face nici o, uh, uh, nu se justifică nicio exceptare a uh, autorităților bugetare. Am citit cu îngrijorare alineatul numărul 4, unde am o întrebare. Se spune în a doua parte că Consiliul în privința propunerilor Comisiei pentru reutilizarea unor fonduri excepționale, consideră că este condiționat, între altele, de acordul Consiliului cu privire la propunerile Comisiei legate de reutilizarea veniturilor și rambursărilor generate de instrumentele financiare. Adică, trebuie să ținem cont de speculațiile de pe piața financiară? Eh, trebuie să vă reamintesc că este vorba aici de bani ai contribuabililor. Pentru că dacă vreți să ținem cont de aceste eh, instrumente financiare, atunci eh, grupul meu parlamentar se va opune. Grupul meu, și asta o știe tot Parlamentul, are o viziune complet diferită a Uniunii Europene și a politicii externe, respectiv comerțului extern al Uniunii Europene. Adică că toate fondurile trebuie folosite în scopuri pașnice, exclusiv. Pentru noi, eh, cadrul financiar eh, multianual este un instrument, un cadru de dezvoltare pe eh, durată lungă și care vine să îndeplinească obiectivele mileniului. În același timp, trebuie, să, trebuie ca bugetul Uniunii Europene să se concentreze pe comerțul echitabil, astfel încât să aducă bunăstare materială nu numai în Uniunea Europeană, ci și în toată lumea. Tocmai de aceea am depus amenamente în consecințe și cu asta vă mulțumesc, domnule președinte. Ms. Gianacu, I guess you, you want to answer. Uh, să răspundeți, doamnă Gianacu. Mulțumesc. Dar vreau să reacționez la diferitele observații făcute de colegi. Noi am încercat cât mai mult cu putință să punem la oaltă diferitele opinii, am încercat să-i mulțumim pe cât mai mulți colegi în ceea ce privește această rubrică Europa Global, globală din cadrul financiar multianual. Noi vrem să fie respectate obligațiile, nu ca data trecută. Alineatul 4. Nu e vorba de folosirea resurselor în scopuri militare, cum a spus doamna Lözing. E vorba doar de repartizarea acelor fonduri care au fost în plus. Deci trebuie să folosim bine banii. Despre asta e vorba. Pe de altă parte, Parlamentul poate fi de acord cu Consiliul, cu condiția ca aceștia să fie de acord cu propunerea Comisiei. Noi am spus că dacă suntem de acord cu poziția actuală a Consiliului care dorește o reducere drastică a bugetului, atunci clar vom greși. După cum știți, probabil președintele Parlamentului va participa la summit și eu presupun că va și reacționa acolo. Însă, pentru asta are nevoie de, parla- de sprijinul Parlamentului. Noi, PP-ul, cel puțin, îl vom sprijini. Acum, de ce un anumit amendament se votează pe părți? Eu am spus de la bun început că dacă începem să ne gândim la toate felurile de asocieri care există sau la toate lucrurile care au de-a face cu gestiunea, vom greși. Toate acestea nu își au locul în acest uh, aviz în care e vorba de cadrul financiar multianual. Elementele despre care vorbeați dumneavoastră apar în alte rapoarte, deja au fost luate decizii, deci nu credem că dacă n-am include asta aici am avea o problemă. Și nici nu cred că am contravenit deciziilor luate anterior. Domnul președinte, vă reamintesc că votul va avea loc mâine, pe 20 septembrie 2012. Următ Urmează acum acordul interinstituțional între Comisie, Consiliu și Parlament în uh, chestiuni bugetare și legate de buna gestiune financiară. Doamnă Brandner, aveți cuvântul. Avem o mare întârziere. Vă rog să țineți cont de acest lucru. Da, voi fi foarte subțintă. Am avut deja o dezbatere în luna iulie am discutat cu raportorii din umbră și țin să le mulțumesc pentru cooperare. Există un consens destul de larg în rândul membrilor comisiei și țin să-i mulțumesc doamnei Neschi pentru munca pe care a făcut-o. Îi mulțumesc și pentru faptul că am ajuns la amendamentele de compromis. Cred că e foarte important, deoarece în ceea ce privește călăuzirea politică, pentru misiunile PESA, Parlamentul European chiar poate juca un rol. Vom avea și un amendament oral de natură tehnică și, de asemenea, țin să subliniez două priorități. În primul rând, trebuie să scăpăm de anomaliile pe care le avem de dinainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și, în al doilea rând, Vrem să cerem flexibilitatea acestui buget și dreptul de control al Parlamentului. Acestea sunt două priorități cu care suntem de acord, cred eu, și mă bucur să știu că există un consens puternic uh, și aștept cu nerăbdare votul de mâine. Și iată cât de repede am vorbit, nu? Da. Doamna Lözing, acum aveți cuvântul. Da, fiind Dank. Mulțumesc, domnule președinte, și eu o să fiu foarte scurt în expunerea mea. Mulțumim, doamna Brantner, pentru poziția dumneavoastră și pentru avizul noastră. Uh, susțin toate amendamentele uh, pe care le-ați propus pentru mai multă transparență, mai multe drepturi de control ale Parlamentului European și amendamentele 11 și 12 în special. În ciuda orientărilor politicii uh, comune externe și de securitate, grupul nostru susține uh, mai multă transparență în ce privește finanțarea uh, PESC. Uh, vreau să spun că nu știu cum, cum a fost posibil așa ceva, nu știu, cred că doamna Gianacu m-a înțeles complet greșit. Nu știu dacă ține de interpretare sau nu, la amenamentul 4 niciodată n-am vorbit despre cheltuieli militare. Aici era pur și simplu întrebarea dacă mijloacele financiare pot fi folosite sau nu pentru speculații financiare. Deci rog ca această interpretare greșită să fie eliminată din procesul verbal acestei ședințe. Da? Și, și încă o dată vreau să-i mulțumesc doamnei Brandner asta ca o ultimă propoziție a intervenției mele. Mulțumesc. Nobody else? The vote is tomorrow, eh, so Votul este mâine, da? Următorul punct atunci. Relațiile UE-China. Raportor este domnul Bastian Belder. Vă dau cuvântul, domnule Belder. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, dat fiind că nu avem prea mult timp la dispoziție, voi încerca să fiu cât mai subțin și să vă spun cât mai clar despre ce e vorba. E vorba despre un proiect de aviz privind relațiile dintre UE și China. Avem aici și chestiuni foarte controversate. Avem patru părți, parteneriatul, situația internă din Republica Populară Chineză, drepturile omului în China și situația externă. Câteva comentarii preliminare. Am discutat cu colegii de la Comisia pentru Comerț Internațional și ne-au spus că nu ar trebui să discutăm aici despre relațiile comerciale. Acum, parteneriatul strategic dintre Uniunea Europeană și China și pondera atât de mare a acestui parteneriat. Ei bine, asta se vede și la nivel internațional. Uh, există anumite interese majore în care avem practic poziții asemănătoare. Parlamentul European sprijină și încurajează o concretizare sporită acestui parteneriat. Acum, situația internă din China. În China au loc două procese majore, unul socioeconomic și unul politic. În ceea ce privește situația socioeconomică, Planul pe 12 ani, cel de-al 12-a plan cincinal, încearcă să soluționeze efectele secundare negative al unei perioade fără precedent de constantă creștere economică. Economia chineză poate fi ajutată de Uniunea Europeană pentru a se îndrepta către mai multă inovare Congresul Partidului Comunist din această toamnă uh, va fi momentul în care se va schimba leadershipul politic. Și știți că există și câteva uh, scandaluri, cum ar fi afacerea Boxilai, care uh, reprezintă o pată asupra reputației Partidului Comunist. Deci Partidul Comunist va trebui să pledeze în favoarea democrației. Cel puțin la asta ne așteptăm. S-ar putea să existe o nouă conducere a partidului mai deschis, însă există de asemenea și um, foarte multe informații pe care nu le știm, care sunt păstrate secret. De asemenea, să nu uităm că avem și relațiile cu Taiwanul. Există un aspect pozitiv și anume faptul că există din ce în ce mai multe contacte între cele două țări, însă persistă și efectele negative, cum ar fi uh, prezența rachetelor chineze îndreptate către Taiwan și izolarea internațională a Taiwanului de către China. Se așteaptă însă un progres însemnat și în ceea ce privește relațiile între aceste două țări. Acum, drepturile omului. China pune accentul pe drepturile sociale. Bineînțeles, noi și cei care militează din răzputeri pentru a sprijini aceste drepturi, Să nu uităm că Există militanți care în continuare sunt uh, arestați, uh, care sunt uh, um, pedepsiți pentru atitudinea lor. Camerele de supraveghere, de exemplu, încep să fie din ce în ce mai prezente peste tot în China. Uh, Tibetanii, de exemplu, suferă de pe urma uh, politicii chineze. În uh, Tibet există o adevărată revoluție mm, tradițională religioasă, care chinezii nu pot să-i țină piept. Și pentru imaginea externă a Chinei ar fi bine ca această țară să respecte și să protejeze culturile și stilurile de viață tradiționale. China este o supraputere și ar trebui să fie mai responsabilă la nivel internațional în funcție de criteriile de dezvoltare economică într-o lume armonioasă. Noi solicităm Chinei să dea dovadă de simț de răspundere la nivel internațional referitor la amenințarea nucleară din Corea de Nord, o politică economică față de Statele Unite, față de Africa. Deci, domnule președinte, dragi colegi, a fost o plăcere să mă ocup de acest raport, m-am implicat foarte mult, însă pentru a redacta așa ceva a trebuit să șterg de asemenea foarte multe lucruri pentru a respecta limitele impuse. Deci n-am discutat despre tensiunile din Marea Chinei, de Sud. Știți că există de asemenea și contribuții din partea Chinei uh, la trupele de menținere a păcii. Deci vă mulțumesc tuturor pentru atenție și aștept contribuțiile și reacțiile dumneavoastră. First, um... Mulțumesc, domnule Belder. Domnul Casulides, raportor din urmă de la PP. Chairman, I... Mulțumesc, domnule președinte. De la bun început vreau să spun că raportul domnului Belder răspunde la necesitatea ca Uniunea Europeană să conlucreze cu China pentru a ține cont de dimensiunea, de populația Chinei, de statutul său de economie emergentă, de uh, statutul său în regiune și ca putere militară. Cred că structura aleasă și ea corespunde acestei necesități de conlucrare între Uniunea Europeană și China. Poate ar trebui adăugat ar trebui adăugate relațiile între oameni și nu doar între guverne. Pentru că în momentul actual chinezii studiază în Europa, Uh, tinerii europeni lucrează în China și află mult mai mult din interior despre ceilalți. Am depus câteva amendamente pentru a îmbunătăți textul și pentru a corecta puțin legitimitatea populară, care pentru noi este uh, pentru că pentru noi în Europa, legitimitatea populară se poate asigura doar prin alegeri pluraliste. Pe drepturile omului, un domeniu foarte important, paragraful 8 uh, se referă la întreaga problemă. Nu este nevoie să menționăm cazuri particulare, nu acesta este obiectivul raportului. În ceea ce privește responsabilitatea globală a Chinei, trebuie să elaborăm mai mult uh, în legătură cu responsabilitatea sa la Consiliul de Securitate, în legătură cu cazul Siriei, la G20, uh, răspunsul la criza financiară Mondială și de asemenea la Organizația Mondială a Comerțului. Salut ceea ce a spus domnul Belder că nu trebuie menționate toate problemele legate de comerț, însă cel puțin trebuie să spunem că China, ca putere mondială, trebuie să uh, respecte regulile OMC. Acestea sunt ideile mele acum. Nu aș dori să mai insist. Domnul Belder a spus că va reveni cu câteva formulări legate de tensiunile între China și Japonia și cred că a, ar trebui să includă și ce se va întâmpla la summitul UE-China de săptămâna viitoare. Mulțumesc. Al doilea raportor din umbră, domnul Putikofer. Shadow. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să mulțumesc domnului Belder, care este seniorul nostru uh, în ce privește aceste rapoarte, are o experiență extrem de vastă. Știu că nu a precupățit niciun efort uh, cu pregătirea acestui raport iar noi suntem în continuare interesați de o cooperare cu dumnealui la fel de bună ca și până acum. Câteva scurte observații, dacă îmi permiteți. Cred că este important să formulăm un obiectiv al dezvoltării eh, relațiilor strategice dintre UE și China. În centrul acestui eh, definiri ar trebui să stea valorile și elementele comune pe care le avem cu partenerii chinezi. Dar nu trebuie să vorbim aici doar despre chinezi, ci și despre noi. Pentru că este un fapt că și indiscutabil că Uniunea Europeană uh, uh, colaborează prea puțin cu China și că este la nivelul Uniunii Europene de fapt o competiție acerbă între statele membre ale Uniunii în a dobândi uh, relații privilegiate cu China, dar în plan individual. Eu cred că Uniunea Europeană trebuie în Uh, această dezbatere prin, privind cooperarea, să, uh, să vorbim foarte clar despre indici, despre obiectiv, despre, despre jaloane ale cooperării. Deci uh, trebuie să vedem în ce măsură această cooperare, evident, este și una fezabilă, respectiv rodnică. Pentru că cred că în această cooperare apar tot mai multe diferente uh, de opinie care trebuie totuși uh, tratate. Iar în ce privește regulile statului de drept uh, și respectarea drepturilor omului, pentru mine este important să nu ne concentrăm doar asupra disidenților chinezi, ci să aruncăm o privire și asupra posibilității de a uh, avea un dialog critic pe această temă și cu instituțiile uh, uh, statului, inclusiv cu Partidul uh, Comunist Chinez. Da? Și uh, să nu uităm nici de masa covârșitoare a cetățenilor care, să zicem, nu sunt dizidenți, sunt cetățeni obișnuiți, care și ei au un interes vădit într-o mai strânsă cooperare cu Uniunea Europeană. Uh, în ce privește rolul Chinei în plan mondial momentan, cred că uh, în relație cu Statele Unite uh, se întâmplă ceva, se, uh, China pregătește împreună cu Statele Unite o așa numită grand strategy de relații sino-americane. Noi nu cred că suntem interesați de o astfel de relație privilegiată și cred că trebuie să arătăm că Uh, uh, suntem și noi interesați uh, de relații dinamice cu China. Ne bucură că există progrese între China și Taiwan, însă ne îngrijorează în același timp că relația între China și unii dintre ceilalți vecini ai săi se deteriorează. Trebuie să arătăm Chinei foarte clar că și aceste relații uh, ale Chinei cu vecinii săi este privită, uh, sunt privite cu uh, atenție sporită de către noi, pentru că așa cum China se comportă față de vecinii săi, ne așteptăm să se comporte și cu uh, alți parteneri în plan global. Deci, uh, Europa trebuie să manifeste uh, interese Uh, proprii în acest spațiu asiatic și trebuie să le și articuleze în relația cu China. Sigur că sunt de acord uh, să uh, vorbim despre China ca despre un actor global deosebit de important și sunt de acord și cu includerea activă, proactivă a chinezilor în structuri de guvernanță globală. Nu putem să ne ascundem după gege, să spunem că structurile existente acum sunt bune și pentru uh, uh secolul 21. De exemplu, uh, instituțiile Bretton Woods trebuie reformate și în uh, aceste demersuri de reformă trebuie să vedem că există un interes de a coopta China. Mulțumesc. De Kaiser, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Colegul meu, Casulides, a spus deja multe din cele pe care doream să le spun și eu în legătură cu uh, raportul legat de China. Am fost uh, convinsă de mai mult de prezentarea făcută de către domnul Belder decât conținutul raportului. Știu că a fost limitat de numărul de pagini disponibile, nu a putut să menționeze tot ceea ce și-ar fi dorit, așadar m-am bucurat că a inclus aceste lucruri în prezentare. În primul rând, ca și domnul Buticofer, consider că avem nevoie să punem mai mult accentul pe parteneriatul strategic cu China și pe provocările comune care ne unesc cu China. În contactele pe care le-am avut, și domnul Buticofer știe acest lucru cu China, ceea ce este interesant este că putem vedea dificultățile interne ale Chine, Chinei și echivalențele cu strategia 2020. Uh, planurile lor corespund destul de mult cu strategia 2020 din Uniunea Europeană, pentru că uh, se confruntă uh, cu îmbătrânirea populației datorită politicii cu copilului unic, se confruntă cu uh, Uh, șomajul, există provocări comune între noi și există modalități similare de a încerca să le rezolvăm. Mi se pare un punct foarte important. Consider de asemenea că tot ceea ce ține de energia regenerabilă, de mediu, chiar dacă nu suntem comisie pentru mediu aici, uh, știm că Problema energiei și a poluării este o problemă în China și trebuie menționată. De asemenea, în contextul rolului Chinei ca actor global, de exemplu, în, uh, cum putem ajunge la o soluție în domeniul, în problema Siriei, la Consiliul de Securitate, situația globală internațională trebuie să convergă pentru a ajunge la un acord în legătură cu China. Și eu sunt de acord să menționăm drepturile omului. Am evocat în repetate rânduri acest lucru. Însă împărtășesc ceea ce spune domnul Casulides, paragraful 8 este suficient și că există anumite discrepanțe în raport. Se vorbește pe de o parte de lucruri generale și pe de altă parte menționăm detalii într-un alt registru. Câteodată aceste declarații ar putea să fie nefondate, așadar discursul ar putea să pară puțin incoerent în, atunci când menționăm legitimitatea Partidului Comunist Chinez, Uh, la paragraful 3, ideea aristocrației roșii. Eu tocmai m-am întors de la, din America, de la Convenția Democrată și dacă banii contează în politică, asta se întâmplă în Statele Unite și cazurile de, de corupție flagrantă din China au fost revelate și uh, condamnate chiar de către China. Putem să vorbim despre, vorbim despre corupție, însă să menționăm și faptul că se luptă împotriva corupției. Așadar, mi se pare că există anumite stângăcii de stil. Mă bucur că Bastian este responsabil acum, după raportul Sarnes pe care l-am avut acum ceva, ceva vreme, însă uh, mi-aș dori o viziune mai politică aș dori să se menționeze și China și Japonia, dar și problema China-Siria. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Watson, uh, raportor din număr din partea liberalilor. Mulțumesc, domnule președinte. Salut raportul domnului Belder și oportunitatea de a revizui relațiile noastre cu un partener foarte de important eh, Republica Populară China. Unul din, una dintre erorile pe care o fac mulți este că presupun că o schimbare a liderilor Partidului Comunist eh, va duce în mod necesar la o schimbare a politicii. Nu s-a întâmplat întotdeauna așa, interesele statului nu se schimbă, cultura nu se schimbă și cu toate că salut, ar trebui să salutăm o schimbare a liderilor și, o, și noi o oportunități care se deschid, nu cred că trebuie să fim, fim tentați să credem că în mod necesar noua generație va duce la o liberalizare politică echivalentă cu liberalizarea economică pe care am văzut-o în ultimii ani. Cu toate acestea, este clar că Uniunea Europeană își dorește din ce în ce mai mult să dialogueze cu China. Mă bucur că domnul Belder atrage atenția în raportul său la 60 de dialoguri sectoriale în curs, acestea care s-ar putea uh, înmulți în timp. Este vorba aici de un stat care este extrem de important pentru noi economic, dar și politic. Dacă vrem să rezolvăm câteva dintre provocările majore ale lumii de azi, cum ar fi uh, populația care crește rapid la nivel mondial, presiunile migrației, schimbarea climatică, problemele de energie, lupta împotriva criminalității organizate și așa mai departe. De aceea salut ocazia de a spune aceste lucruri și împărtășesc opinia domnului Butikofer că nu ar trebui să considerăm că relațiile dintre Statele și Unite și China ar trebui să reprezinte un model pentru Europa. De ce este important să nu subminăm în niciun fel poziția Statelor Unite atunci când uh, insistă asupra drepturilor uh, democratice în China, ar trebui să uh, dezvoltăm și propria noastră politică legată de China. Un accent pe care aș dori să îl văd în raport ar fi să punem accentul pe predarea limbii chineze în școlile și universităților noastre. Chineza mandarină este uh, vorbită de o persoană din șase pe planetă și este o limbă foarte importantă. Este foarte important să putem comunica în această limbă și să promovăm studiul limbii chineze pentru a afla mai mult despre cultura chineză și modalitatea de a gândi. În mod clar, există domenii în legătură cu care avem diferențe. Domnul Belder atrage atenția în legătură cu anum, potențialul unui conflict militar între China și Japonia. Există o diferență de opinii legată de Taiwan și părerea mea este că grupul nostru ar trebui să urmărească apropierea relațiilor cu Taiwanul și să implicăm Taiwanul mai mult în forurile internaționale Uh, la care ar avea dreptul cel puțin datorită statutului său economic. Avem diferențe de opinii legate de drepturile omului. Mi se pare ciudat că un stat ca China, care a contribuit mai mult la civilizația umană decât orice alt stat din lume, uh, că un asemenea stat torturează în închisoare cetățeni pentru credința lor religioasă sau de alt uh, mod, de alt tip și pentru faptul că sunt disidenți uh, politici. Avem preocupări în Europa în legătură cu biserica scientologică, însă nu uh, închidem și nu încarcerăm persoanele pentru că se alătură bisericii scientologice și însă China încarcerează pe urmă pe cei care îl urmează pe DAFA. De asemenea, tratamentele rele aplicate disidenților politici reprezintă um, un lucru și mai grav și sper că vom putea intensifica dialogul nostru cu Republica Populară China în legătură cu aceste diferențe. Grupul meu nu consideră expansiunea Chinei în Africa ca o amenințare. Unii critică China pentru că consideră că cumpără regimuri africane, și, însă dacă ne uităm la ce au făcut uh, regimurile economice europene, uh, regimurile europene în secolele anterioare, cred că ar trebui să încurajăm mai degrabă conlucrarea între Uniunea Europeană și China în, în proiecte de dezvoltare în Africa. China, ca stat bogat, ă, trebuie să contribuie la ajutorul de dezvoltare și este foarte important să punem accentul ă, asupra statelor care necesită acest ajutor. Multe dintre aceste state sunt în Asia, dar foarte multe se află și în Africa. Salut acest raport și voi conlucra cu domnul Belder pentru a ajunge la un raport mai larg și mai consensual. Ultimii trei vorbitori, doamna Andrichiene, domnul Schulz și domnul Severin. Doamna Andrichiene, aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc, uh, domnule președinte. Felicitări, Bastian Belder, pentru acest raport. Uh, este foarte bine redactat. Avem, cât, avem câteva observații care vizează partea raportului eh, dedicată problemei drepturilor omului, pe care eu le consider extrem de importante. Mai întâi, eh, admirăm curajul și activismul acelor cetățeni chinezi care, într-o manieră cât se poate de responsabilă, se angajează pentru respectarea drepturilor omului eh, și care demasca actele uh, uh, ilegale și uh, încălcările drepturilor omului de către instituțiile chineze. Apreciem curajul acestor cetățeni chinezi și apelăm la o conducere responsabilă uh, chineză să respecte drepturile omului și drepturile universale. Raportul conține un paragraf foarte important și anume cu privire la recunoașterea cu răspunderea Chinei față de dezvoltarea eh, provinciilor Tibet și Xinjiang. Cred că ar trebui să mai adăugăm o frază în care să solicităm Chinei să se angajeze în mod re- responsabil pentru uh, Eh, în problemele de guvernanță și de prioritizare socioeconomică a dezvoltării în eh, Tibet și cealaltă provincie. Și nici de cum să nu dilueze elemente culturale cum ar fi limba și religia în acele regiuni. Trebuie să, trebuie să subliniem că eh, China nu va obține stabilitate în China și Xinjiang dacă uh, continuă mai departe cu distrugerea uh, culturală, represaliile uh, individuale și colective în aceste regiuni. Cred că în acest raport ar trebui să mai cerem guvernului chinez să reia dialogul sino-tibetan care a fost întrerupt în 2010. Și cred, de asemenea, că ar trebui să avem un nou reprezentant pentru drepturile omului. Un uh, oficial uh, european care să aibă acces la uh, Tibet, uh, uh în, în Tibet uh, și care să poată investiga uh, uh, actele uh, guvernului chinez în această regiune. Trebuie ca părțile europeană și chineză să își ia suficient timp pentru analizarea situației din Tibet și pentru a încerca să găsească o soluție pentru situația care în ultimii ani și ultimele luni a dus la conflicte și tensiuni exagerate. De asemenea, mă alătur uh, colegilor care au adus în discuție posibilitățile de schimbare, potențial de schimbare în urma alegerilor la vârf în Partidul Comunist. Uh, țin să existe o trimitere și la asta. Mulțumesc. Domnul Scholz. Am o întrebare, domnule președinte. Am, întreb... Am întrebare. Care este scopul acestui raport al domnului Belder. De ce redactăm un raport acum pe această temă? Și cu asta ajung la următoarea uh, poziție, întrebare. Vrem într-adevăr să avem uh, relații bilaterale UE-China uh, pe viitor? Cred că trebuie să ne schimbăm atitudinea, pentru că nu facem altceva decât să continuăm cu exact aceeași mod, metodologie ca și până acum, state individuale europene au legătură cu China. Dar trebuie să ne dăm seama că uh, trebuie să, trebuie să ne gândim ce ar însemna cu privire la materiile primă, cu privire la securitatea alimentară și așa mai departe, dacă, uh, dacă 1,3 miliarde de oameni ar dori să trăiască în aceleași condiții de bunăstare materială ca și noi. Ieri seara am văzut un, un documentar dedicat uh, tocmai acestor schimburi comerciale între statele europene și China Uh, documentatul trata tocmai și provocările demografice, uh, provocarea care trebuie să-i facă față sub raportul uh, ocupării forței de muncă întreprinderile europene care concurează cu cele chinezești. Um, deci există propune, provocări de ambele, pe ambele părți. Și, și salut Salut uh, observațiile făcute de domnul Watson, uh, domnul Butikofer și așa mai departe. Mâine există un, uh, va avea loc un summit între China și Corea de Sud. Trebuie să ne reafirmăm disponibilitatea de cooperare politică cu aceste țări. Dacă vorbim despre competiția între chinezi și europeni, chinezi japonezi, chinezi și americani, trebuie să ne gândim ce impact are acest lucru asupra uh, salariilor, uh, asupra economiilor, asupra locurilor de muncă. Sunt aspecte globale. Dacă Germania ar adopta o strategie de uh, reducere a salariilor pentru a rămâne competitivă la export, atunci o problemă internă a Uniunii Europene ar avea impact asupra relațiilor uh, viitoare între UE și China. Da? Și la fel trebuie să ne întrebăm, peste 20 de ani, în urma schimbărilor demografice, dacă China va avea cu 200 de milioane de oameni mai puțini care să muncească, ce impact va avea acest lucru? Deci eu cred că avem șansa să folosim acest raport pentru regândirea uh, uh, posibilității de a gestiona uh, relațiile noastre UE-China. Sunt disponibil, evident, pentru orice dialog cu raportorul și ceilalți raportori din urmă pentru a face acest raport mai bun. Mulțumesc, domnul Severin, acum, ultimul vorbitor. Domnule președinte, vă mulțumesc. Acest raport este important pentru că tema de care se ocupă este de maximă importanță pentru noi. Nu trebuie să vă mai spun de ce China este un partener, un partener important. Este mai mult decât atât. Este un actor global. Unii spun că China uh, a ajuns deja partener global, alții spun că este pe cale să devină un partener global Uh, veritabil. Deci, acest raport ar trebui să fie uh, dezvoltat, detaliat uh, și mai mult pentru a arăta de ce și din ce motive China este importantă pentru noastră. Pentru noi, pentru scuze. Acum, noi insistăm asupra pretențiilor noastre față de China. Dar nu spune ce ar trebui să facem noi pentru a uh, face ca aceste relații să evolueze uh, și în interesul nostru. Eu cred că ar fi necesar ca domnul Belder să argumenteze mai bine de ce numim această relație una strategică. Eu cred că este o relație strategică, dar trebuie să arătăm de ce este ă, această relație una strategică și care este interesul nostru. Și vorbind despre acest uh, interes strategic, trebuie să vorbim și despre echilibrul global în care trebuie să se miște uh, Uniunea Europeană. Este vorba de un echilibru politic, economic, militar în care acționăm. Și nu trebuie să privim China doar ca un partener naționalist uh, o putere militară, poate, ci trebuie să vedem care sunt instrumentele de tip soft power prin care am putea să cooptăm China pe un drum uh, comun. Sau cum, cum putem să facem prin mijloace de tip soft power ca China să uh, nu devină uh, o putere de tip hard power. Deci, nu trebuie doar să spunem ce trebuie să facă China, dar cred că trebuie să spunem și ce vrem noi să facem, ce ar trebui noi să facem, astfel uh, motivând și China să uh, se deschide în fața noastră. Sigur, în ce privește Africa, există o competiție acerbă între noi și chinezii acolo. Și, și nu trebuie să le cerem uh, doar să fie ei mai modești, mai timizi, ci trebuie să vedem cum, să, cum putem organiza această competiție, cum putem să motivăm China să se comporte puțin diferit sau cum ar trebui, eh, ar trebui să le arătăm cum vrem noi să ne comportăm altfel, astfel încât eh, China să, eh, să o tragem de partea noastră. Acum se mai pune și problema dintre uh, relația dintre valorile noastre și prioritățile noastre strategice în cadrul acestor relații sino-europene, uh, uh, uh, acest element are o importanță și mai mare. Și vă spun care e părerea mea personală. Câtă vreme situația geostrategică nu este articulată corespunzător și câtă vreme interesele geostrategice ale Uniunii Europene nu sunt soluționate, nu cred că putem să ne așteptăm ca valorile noastre să înflorească cândva în China. Deci dacă încercăm să exportăm valorile noastre fără a ne soluționa uh, prioritățile geostrategice în raport cu China, atunci cred că aceste relații mai degrabă vor îngheța decât să se dezvolte pe viitor. Deci trebuie să regândim relațiile noastre cu China și trebuie să găsim o nouă perspectivă, cea a interesului nostru geostrategic și uh, cea a valorilor noastre în raport cu uh, China. Președintele, domnule Belder, aveți, timp, uh, aveți nevoie de timp pentru a răspunde? Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, tuturor uh, colegilor care s-au înscris la cuvânt uh, și care au reacționat la proiectul meu de raport. Acest uh, raport uh, este un șantier uh, la, pe care se mai muncește și se muncește din greu, deci vă mulțumesc pentru sugestiile, pentru comentariile pe care le-ați făcut față de acest text care nu este final. Cred că acum mai trebuie să stau de vorbă cu raportorii numără din diferitele grupuri, și recunosc că trebuie să învăț și eu încă multe pe această temă, dar cu toții facem așa, nu așa? Domnul Butikofer a vorbit despre acest parteneriat strategic, despre poziția de bază pe care uh, Uniunea Europeană ar trebui să o aibă, pe care statele membre ale Uniunii o au față de China. Ar fi evident de dorit ca uh, cu toții să vorbim pe același glas. Deci, vă mulțumesc foarte mult pentru susținere, pentru colaborare, pentru contribuții și aștept uh, cu nerăbdare a doua discuție, rundă de discuție pe tema Chinei, care este atât de importantă și în privința relațiilor inter, interumane, deci relațiilor dintre membrii guvernelor, dintre funcționarii de o parte și de cealaltă parte, eu cred că aceste relații interumane sunt și ele foarte importante. În țara mea, să știți uh, că se, vor, se studiază foarte mult și limba și literatura chineză. Deci acest lucru demonstrează că cel puțin tinerii au un interes în a cunoaște China mai bine. Mulțumesc. Deadline for... Președintele, termenul pentru amendamente este 9 octombrie, ora 12. Urmează două puncte pe ordinea de zi pe care le discutăm împreună. Acordul de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acestora pe de o parte și America Centrală pe de altă parte și acordul de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele acestea pe de o parte și America Centrală pe de altă parte. Raportor este Jose Ignacio Salafranca. Vă rog, aveți cuvântul, domnule raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Nu voi avea nevoie de foarte mult timp pentru prezentarea acestui raport. Datele dezbătute sunt suficient de cunoscute, am vorbit deja și la ședința anterioară și, după cum știu membrii acestei comisii, negocierile despre care vorbim s-au încheiat în mai, au fost publicate la ultimul summit UE America Latină Caraibe și de aceea acum Parlamentul, în funcție de noile competențe conferite tratatului Tratatul de Savona, trebuie să ratifice acest acord. Vă reamintesc că noi nu avem cum să, modi- să modificăm termenii negocierilor purtate de cele 27 de state membre cu partenerii noștri din comunitatea iberoamericană. Putem doar să spunem da sau nu. Și din prezentarea pe care am făcut-o anterior, știți care e poziția mea. Eu consider că e un acord de pe urma căruia au de câștigat atât țările membre UE cât și țările americane, deci uh, avizul meu este favorabil. Domnule președinte, în ceea ce privește amendamentele înaintate, așa cum am spus și înainte, trebuie să facem distinția între proiectul de rezoluție legislativă la care s-au, s-au înaintat nu prea multe amendamente, mai exact 67, și proiectul de recomandare legislativă, prin care Parlamentul se pronunță pentru sau împotrivă. La cea de-a doua parte nu au fost înaintate decât două amendamente, unul de la Vers și unul de la GUE. Amendamente care cer să votăm împotrivă. Deci ei cer să nu ratificăm acest acord. Bineînțeles, nu trebuie să vă dau multe explicații, trebuie să înțelegeți că aceste două amendamente prezintă o poziție contrară poziției mele. Deci eu consider că în cadrul Asociației Strategice Regionale și ținând cont de asimetriile existente, eu cred că uh, un astfel de acord e un instrument care contribuie la obiectivele de politică externă ale Uniunii Europene. Deci, din păcate, nu am cum să accept aceste două amendamente. Referitor la proiectul de rezoluție legislativă, trebuie să vă spun că avem amendamente de la patru grupuri politice, unul de la raportorul din umbră, de la doamna Weber, de la liberali. Amendamentele ei sunt uh, rezonabile, sunt uh, Uh, foarte chipzuite și sunt dispus să le iau în calcul. Referitor la amendamentele socialiștilor, domnul Obiols, fiind raportorul lor, da, există anumite nuanțe pentru a îmbunătăți conținutul textului, însă în principiu sunt favorabil și pentru aceste și în față de aceste amendamente. Referitor la amendamentele prezentate de domnul Maier și de doamna Lunacek. E clar, sunt niște amendamente care sunt uh, asemănătoare cu celelalte două despre care v-am mai spus. Deci am avut ocazia să discut cu domnul Maier. Dumnealui a dat dovadă de o atitudine pozitivă și constructivă. Eu știu că grupul lui nu dorește ca aceste acorduri liber schimb să fie așa ceva, deci să fie un acord de liber schimb. Eu iau notă de... iau act de amendamentele dumnealui. Eu știu că grupul GUE uneori s-a abținut de la vot. Sunt anumite amendamente pe care aș putea să le iau în considerare. Și același lucru îi spun și doamnei Lunacek. Cu mare plăcere ne putem întâlni pentru a discuta amendamentele, însă, doamnă Lunacek, trebuie să înțelegeți că, indiferent de bunăvoința mea, dacă avem totuși obiective contrare, deci, și oricât de deschis aș fi, nu cred că uh, pot da roade amendamentele dumneavoastră, să, dat fiind că raportul se va vota pe 10 octombrie și vă rog să notați data 10 octombrie. Deci până atunci eu sunt gata să discutăm pentru a găsi o cale consensuală. Eu cred că Va fi greu cu verzi, deoarece ați uh, înaintat și un amendament uh, pentru totalitatea textului și vă spuneam, poziția dumneavoastră este complet opusă poziției mele. Domnilor și domnilor, așa stau lucrurile, deci avem două amendamente pe de-o parte și 67 pe cealaltă parte, deci oricum eu voi discuta cu colegii, cu raportori din umbră până la vot pentru a putea progresa. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Doamna, domnul Obiol, să aveți cuvântul. Aveți și locul la prezid, dacă vreți. Gracias. Mulțumesc. Avem cu toții aceeași valoare pozitivă acestui acord de asociere, deci de aceea voi fi uh, rapid. În ceea ce privește proiectul de rezoluție legislativă care ar putea marca poziția Parlamentului nostru, noi credem că cinci aspecte sunt uh, fundamentale. În primul rând, recunoașterea drepturilor omului și a democrației, ca model fundamental sine qua non. În al doilea rând, recunoașterea simetriilor între cele două regiuni. În al treilea rând, proporția, ponderea participării societății civile în uh, punerea în aplicare acestui acord. În al patrulea rând, evaluarea periodică a acordului de către Consiliul de Asociere și eventuala revizuire în funcție de rezultatele obținute și, în ultimul rând, o comisie care să elaboreze anual uh, un raport de follow-up la acest acord în colaborare cu parlamentarii din, din uh, republicile centroamericane. Referitor la inegalități, și la încălcările drepturilor omului și la asimetriile din relațiile noastre, trebuie să vă spun că nu mi-a plăcut că la comisia INTA comisarul ne-a spus că o comisie de acest tip ar fi, și citez, vocea conștiinței acestui acord. Nu mi se pare deloc rezonabil să se spună așa ceva. Da, E clar că pe de-o parte avem interesele și pe o altă parte avem valorile. Interesele ar fi motorul uh, real politicii, iar conștiința s-ar exprima doar retoric. Însă să nu uităm un lucru, criza politică actuală, atât în Europa, unde, dar și în America Centrală, deci această criză are multe de a face cu uh, îndepărtarea cetățenilor față de politică și are de a face cu percepția că politica uh, nu ține cont decât de interese. Deci de aia nu mi-a plăcut ce a spus domnul de Hucht. A greșit, eu cred că a dat dovadă și de miopie în ceea ce privește obiectivele noastre. Și nu doar uh, în cadrul acestei asocieri cu America Centrală, ci în general. Cred că dumnealui greșește și nu vede cum stau lucrurile. Vă mulțumesc. Doamna ce vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. După cum a spus deja domnul Salafranca, e drept că grupul meu a hotărât să nu sprijine acordul așa cum este la acum. Noi credem că relațiile dintre Europa și America Centrală nu se îndreaptă în direcția cea bună, cel puțin din perspectiva noastră. Deci e un acord care se concentrează mai ales pe relațiile economice și nouă ne-ar fi plăcut să uh, să pună mai mult accentul pe echilibrarea simetriilor, nu doar acele simetrii dintre Uniunea Europeană și țările din America Centrală, ci și pe echilibrarea simetriilor dintre țările Americii Centrale. Și așa ceva nu apare în acord. Știm că noi, ca Parlament, nu putem schimba textul acordului. Acesta a fost deja hotărât. Nouă nu ni se cere decât să-l ratificăm, deci nu văd cum am putea noi să votăm pentru. Referitor acum la raportul domnului Salafranca, aș vrea să-i mulțumesc domnului Salafranca pentru bunăvoința dumnealui. A spus că dorește să ne întâlnim pentru a vedea la ce amendamente putem găsi o soluție. Le spun că am putea discuta uh, cu toții și, cu, și pentru a discuta și despre amendamentele domnilor Obiols, Mayer și ale doamnei Weber, însă eu nu cred că există mari șanse de a schimba atât de mult uh, textul încât grupul nostru să poată să se abțină măcar. Însă, în orice caz, sunt dispusă să ne întâlnim. Nu prea văd eu uh, mari posibilități de a schimba lucrurile, însă măcar e bine că încercăm să ajungem la înțelegere. Aș vrea să menționez acum specific um, ceva legat de asimetrie. Spuneam că nu există doar asimetrie între Uniunea Europeană și America Centrală, există și asimetrie între țările din această regiune și din punctul meu de vedere în acord nu se regăsește acest lucru. Nu se vorbește suficient despre combaterea sărăciei, a inegalității, mai ales a sărăciei anumitor grupuri etnice din țările din regiune. Nu se vorbește și nici despre asimetriile legate de situația la locul de muncă, de situația mediului înconjurător. Din punctul meu de vedere, toate aceste lucruri nu se regăsesc suficient de mult în, nici în acord și nici în raportul domnului Salafranca. Da, domnule Salafranca, deci sunt gata să ne întâlnim înainte de vot, să vedem ce se va întâmpla. Nu vă promit nimic și nici nu prea sunt optimist în legătură cu găsirea unei înțelegeri. Vă mulțumesc. Domnul Angurachis, ultimul vorbitor, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte vreau să-l asigur pe domnul Salafranca că vom transmite mai departe uh, uh, cele uh, spuse de el. Acum el nu este prezent în sală, dar vreau să spun numele meu și al grupului meu de ce suntem împotriva acestui acord. Repet, uh, transmit uh, cele spuse de domnul Salfarca lui Vili și că până la urmă vom găsi și o cale de dialog. Uh, grupul nostru este împotriva acordului, amendamentele noastre sunt în număr de aproximativ 30, ele motivează foarte bine poziția noastră. Um, deci uh, nu cred că se poate spune că nu avem argumente pentru uh, poziția noastră. Uh, acest continent latin-american este, este împânzit de cazuri de încălcare a drepturilor omului. Cele mai recente evenimente în Honduras vorbesc de la sine. Sunt activiști care dispar, care sunt întemnițați și așa mai departe. Deci, în cooperarea aceasta pe trei piloni, creștere, dialog politic și eh, relații economice, trebuie să, eh, trebuie să ținem cont de această situație. Comerțul este eh, poate cea mai importantă componentă și credem că această componentă de comer- liber, comerț liber, de liber schimb, este detrimentală a acestui continent câtă vreme în plan politic nu sunt pozițiile noastre politice nu sunt reflectate în aceste schimburi comerciale. Marile corporații din Uniunea Europeană aduc dezavantaje micilor întreprinzători și MM-urilor de la fața locului. Pentru noi, sunt importante și aspectele de mediu. Nu suntem deloc de acord cu modul în care sunt uh, tratate organizațiile societății civile. Sigur, sunt prevăzute niște întâlniri regulate, dar aceste reuniuni sunt, uh, și întâlniri sunt pur informative în ce privește drepturile omului. Evident că există și o clauză a drepturilor omului care ar putea, dacă s-ar activa, ar putea chiar să suspende acordul, dar nu există mecanisme de control prin care să fie verificată respectarea drepturilor omului. Și nicio altă prevedere a acordului nu se face trimite la problema impunității. Cunoașteți problema. În multe state din această uh, regiune există uh, Uh, impunitate pe care noi nu putem să o susținem. Și de aceea respingem acordul. Mulțumesc. Colegă Salafranca, pregut. Domnul coleg Salafranca, veți să răspundeți? Două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor pentru intervenții. Domnule Obiul, în ceea ce vrește recunoașterea importanței drepturilor omului, apare în articolul 1 din acord și, bineînțeles, pe mine nu mă deranjează să consolidez această idee. Așa, și despre asimetrii se vorbește în clar în acord. E vorba de diferitele procese de taxe vamale. Țările din America Centrală sunt avantajate clar și suntem de acord să existe mecanisme adecvate din partea societății civile și în ceea ce privește evaluarea periodică. Eu cred că Parlamentul trebuie să-și exercite competențele și în același timp să se um, plaseze în cadru normal de urmărire a acestui acord. Doamnă Lunacek, vreau să vă spun că din experiențele anterioare, acordurile de asociere semnate de Uniunea Europeană cu țări terțe au dus la o creștere a veniturilor țărilor respective și eu cred că o societate prosperă face față mult mai bine nevoilor sociale, deci combate sărăcia mult mai bine. Vă mulțumesc pentru buna dispo- pentru binevoința dumneavoastră de bunăvoința dumneavoastră de a ne întâlni și vom vedea cum putem avansa. Așa cum a spus colegul de la Stânga Unită, amendamentele dumneavoastră reprezintă o ideologie, însă eu nu am cum să împărtășesc această ideologie. Deci eu cred în avantajele unui astfel de acord, pe când dumneavoastră nu. Ca să închei, domnule președinte, trebuie să vă spun că aceste țări sunt țări democratice, sunt țări care au uh, trecut prin procese electorale, unele au o ideologie care e destul de apropiată de uh, ideologia GUE, cum ar fi Nicaragua și Salvadorul, și sunt țări ai căror reprezentanți legitim mizează pe ratificarea acestui acord. Deci nu cred că ar, fi, ar trebui ca noi să fim mai catolici decât papa. În orice caz, așa cum i-a spus și domnului Meyer de la Guie, ne vom putea întâlni. Dumnealui mi-a spus că în lumina precedentelor anterioare se va gândi la uh, o abținere de la vot. În orice caz, eu sunt dispus să încercăm împreună să ajungem la o soluție. Așa cum spunea și domnul Angurakis de la GUE, de multe ori nu suntem de acord, nu e nicio problemă. Asta, până la urmă, oglindește pluralismul ideologic aici în Parlamentul European. Însă vom face tot posibilul pentru a putea îndepărta dificultățile, pentru a putea da un impuls uh, cât mai bun acestui raport. Deci, domnule președinte, acestea sunt concluziile mele. Le mulțumesc încă o dată tuturor pentru contribuții. Vă mulțumim. Vă reamintesc că votul va avea loc pe 10 octombrie. Le mulțumesc tuturor! So, the next meeting is in camera. Acum ședința noastră va continua cu ușile închise. Grazie mille. Păi, e, sigur, piacere.